Right. Everybody, if we could take our seats. Vă rog toată lumea să luați loc, să vă instalați cardurile de vot. If you could put your cards in where... Vă rog să introduceți cartelele de vot ca să facem un test, să vedem dacă sistemul de vot funcționează. Has everybody got their cards? Are toată lumea cartelele de vot? Văd că vă mai jucați încă cu aceste cartele. Vă rog să le introduceți în uh, aparatele de vot. Right. Are we having an anonymous vote or is that meant to be green? Right. The, the, the vote is open, so... Așadar, votul este deschis. Vă rog să votați pentru a vedea dacă funcționează sistemul.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 sunt mai mulți membri în sală decât cei care au votat, doar 28 ați votat la votul test. Vă rog, dacă vreți realmente să votăm astăzi, trebuie să introduceți cartelele în mașina de vot și să apăsați un buton ca să testăm. Și e prea mult zgomot în sală. It is Okay, technicians, can you turn up my Rog tehnicienii să-mi eh, ridice volumul microfonului ca să pot să urlu în această sală. Ok. We now have 40 cards plugged in and 32 members. Așadar, avem 40 de cartele și 32 de voturi. Deci vă rog să eh, să votați cu toții. Domnul Blum, știu că încă nu aveți cartela de vot. Pentru cine n-a înțeles încă, sper că v-ați uh, introdus cartela de vot și ați apăsat pe buton ca să verificăm dacă funcționează. În acest moment, 41 ați făcut acest lucru. Microfonul este deschis, este deschis, încerc pe celălalt. Asta e mai bun? Îmi pare rău. Am cerut să crească volumul microfonului. Right, can you hear on that one? Oh. În regulă, acum puteți să mă auziți? Perfect. Right. Okay. În regulă. Așadar, 44 ați uh, introdus cartelele, dar numai 33 ați apăsat și pe buton. Vă rog, haideți, votați toată lumea ca să testăm sistemul. Acum 45 de cartele, 43 de voturi, 44. Cineva încă n-a apăsat butonul. Acum, ok. Suficient, e în regulă. Nu știu cine, cine a uitat să facă, dar cred că acum putem începe să votăm. Așadar, votăm raportul Swinburne privind uh, platformele de tranzacționare de tip dark, dark, anonime de tip dark pools. Compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul J. Compromisul J. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 77. Cine este pentru, împotriva abțineri, aprobat. Amendamentul 78. Cine este pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 79. Cine este pentru, împotriva abțineri, se aprobă. 80 este caduc. Trecem la compromisul K. Cine este pentru, împotriva, abținere, aprobat. Acum trecem la compromisul L. Cine este pentru? Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul M. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Trecem la amendamentul de compromis Z. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul N. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul O. Cine este pentru, Așteptați, vot pe părți. Așadar, prima parte. Cine este pentru? Nu știu nu știu ce votăm, spune doamna președinte, încerc să-mi dau seama acum. În regulă. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Și apoi partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este aprobat. În acest caz, mergem la amendamentul 123. 123. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este adoptat. 124. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 125. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul P. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Compromisul Q. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Compromisul R. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 140. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că o să verificăm 140. A votat toată lumea? Se respinge. 21 pentru, 24 împotrivă, respins. Amendamentul 141, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este aprobat, dar putem verifica. Haideți să verificăm 141. Haideți încă o dată, să votăm încă o dată, pentru că am spus că e un vot foarte strâns. Verificăm din nou amendamentul 141. Avem uh, două voturi în plus la PPE. Încă, încă e un vot în plus de la PPE. Acum e bine. A votat toată lumea. Se aprobă la diferență de un vot. Mulțumesc. Acum trecem la amendamentul 142. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 143. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 144. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul S. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 151. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Îl verific dacă doriți. Amendamentul 151. Deschideți votul. A votat toată lumea. Se respinge. 16 pentru, 29 împotrivă. Amendamentul 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Verificăm 166. Votul este închis, se respinge. Amendamentul 152, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul T, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 156, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 157, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul U, aveți dreptate, textul original, paragraful 19. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul U. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Acum mergem la 164. Cine este pentru? Compromisul U s-a adoptat. Compromisul U a fost adoptat, deci acum trecem la amendamentul 164. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. 160 Care e problema? Întreabă doamna președinte. A fost adoptat. Am spus că a fost adoptat. Amendamentul 165, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins, vom verifica electronic. Într-adevăr este respins. Textul original al paragrafului 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Paragraf, paragraful 22, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Vreți să verificați? În regulă. Textul original, paragraful 22, votăm electronic. Ați cerut să verificăm, așadar deschid votul electronic. Am avut dreptate, este aprobat. Compromisul V în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este aprobat, dar vom verifica electronic partea a doua a compromisului. A votat toată lumea. În regulă. Se aprobă. Și acum mergem la compromisul W. Compromisul W. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 175. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 177. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Textul original, paragraful 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 178, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul X, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 183, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Voi verifica acest uh, vot electronic. A votat toată lumea. E în regulă. Se aprobă. Compromisul Y, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă amendamentul 119 cu amendament oral care se adaugă, prin care se adaugă where appropriate, acolo unde este uh, necesar. Dacă cineva se întâmplă despre ce vorba, este pus acesta pentru a acoperi și situații legate de corporații. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Amendamentul 191. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Putem verifica dacă doriți 191. A votat toată lumea, votul este închis, se aprobă. Amendamentul 192, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 16. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, se aprobă. Amendamentul 19. În regulă, amendamentul 19 Prima parte a acestuia poate fi adăugată compromisului B. Toți cei care sunt pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 30. Trecem la amendamentul 30 acum. Nu știu ce se contestă. Pe lista de vot scrie că trebuie să trec la amendamentul 30. Spune doamna președinte. În regulă, deci președintele are dreptate. Îmi place acest lucru și nu se întâmplă prima dată asta. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul C. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 31. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Nu știu de ce se spune că 42 e caduc, că a dispărut de pe lista mea. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă prima parte a compromisului F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Partea a doua a compromisului F, cine este pentru, împotrivă, putem verifica partea a doua. A votat toată lumea. Votul este închis și se aprobă. Trecem acum la amendamentul 47. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cred că este aprobat. Amendamentul 48. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins? Amendamentul 49. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins? Compromisul G. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 54, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Nu, este aprobat. Se transmit semnale destul de uh, confuze. Amendamentul 56. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 57. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm raportul astfel amendat. Votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 43 pentru, două abțineri. Felicitări raportorului. list. Voilà. Can you clear that? Yeah. Right. Okay, we'll move straight on. We are now on... Continuăm. Suntem acum la punctul cu numărul 14 de pe ordinea de zi. Continuăm cu votul. Amendamentul 2. Cine este pentru? Raportul CASA. Este vorba de raportul CASA. Cine este pentru amendamentul 2? Împotrivă. Știe toată lumea unde suntem. Votăm raportul CASA, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru. Există un amendament oral la amendamentul 4 al verzilor, să se înlocuiască taxă cu obstacole în calea taxării. Există o obiecție, așadar nu avem amendament oral. Votăm amendamentul 4 cu textul său original. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul cu privire la textul așa modificat, vot electronic, se deschide votul. 6 adoptă cu 40 pentru și 2 împotrivă. Votul cu privire la rezoluția legislativă, vot electronic. Not yet. Any more? Okay. And that is... A votat toată lumea, 40 pentru, 2 împotrivă. Felicitări domnului Casa. Right, we're now moving on to agenda item 15, which is... Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi, votul cu privire la raportul, avizul uh, doamnei Sirpa Pitikainen. Doamna Pitikainen, doriți să interveniți, vă rog. Stimați colegi, aș dori să vă atrag atenția asupra amendamentului 9. Este amendamentul oral al grupului PPE. Aș dori să vă atrag atenția asupra părții cu numărul 2 din votul pe părți, de unde se adaugă în, în, caz, în cazul adecvat. Am vrut numai să vă uh, atrag atenția asupra acestui amendament oral uh, propus de PPE. Vom trata acest subiect când vom ajunge la acest amendament. Toată lumea e pregătită? Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Așadar, votul origi uh, textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm dacă doriți. Verific, Astrid, dacă dorești. Votul este deschis. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la textul original, aliniatul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Textul original pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Iar acum trecem la amendamentul 9. Vom... Trecem la prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. În partea a treia, avem amendamentul oral din partea PPE de a se adăuga formularea if appropriate, în cazul adecvat. Suntem de acord cu amendamentul orar, oral? Așa se pare, așadar votăm această parte cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm electronic. A votat toată lumea. Se închide votul și este adoptat. Amendamentul 10. Cine este pentru? O absență de mâini. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1.4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Punctul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1.6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Punctul 7, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 este acoperit, așadar votăm electronic textul așa cum a fost el modificat. A votat toată lumea, 35 pentru, 5 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări! Felicitări doamnei Pitikainen! Okay, colleagues, we've got a... Colegi, stimați colegi, trebuie să uh, luăm niște decizii înainte să ajungem la vot. După cum știți și ați fost informați prin e-mail, am avut o solicitare din partea președintelui uh, Uh, Comisiei pentru Ocupare uh, de a uh, formula un aviz cu privire la asta, pe care nu au putut încă să-l voteze în Comisia pentru Ocupare. Am fost rugată să <coughs> întreb dacă vom vota. Avem nevoie de acordul dumneavoastră pentru a vota acest aviz, atâta timp cât el nu este votat. Din punct de vedere procedural, vă întreb dacă doriți să votăm aspectele care sunt în avizul Comisiei pentru Ocupare, însă doar acele amendamente compatibile cu documentul ECON vor fi în documentul final. Dacă obiectați, nu votăm. Dar am spus președintelui Comisiei pentru Ocupare că voi supune atenției dumneavoastră acest uh, acest lucru, pentru că așa prevede și procedura. Domnule Rapcai, doreați să interveniți? I'm prepared to hear, I'm prepared to hear the rapporteur. Îl voi asculta pe raportor. Mecanismul prin care ar urma să introducem aceste amendamente ar fi prin amendamente orale, deci ar exista o cale. Domnul președinte, permiteți-mi să fac trei observații pe scurt cu privire la asta, cu toate că știu că nu, este, uh, nu se obișnuiește să se facă asta înainte de vot și nici nu mă voi referi la conținut. Pe scurt, am să vă argumentez modul în care am ajuns la recomandările din lista mea de vot. Eu cred că unii dintre colegi nu neapărat din această comisie, ci din celelalte comisii, ITRE și REGI. Așadar, cred că în rândul acestor colegi există unele iluzii. ITRE a votat azi dimineață o serie întreagă de amendamente cu privire la care vă spun de pe acum că voi spune nu din principiu pentru că a fost pe termen mult prea scurt. Nu am avut niciun fel de posibilitate să analizez aceste lucruri. La final, aș dori ca poziția Parlamentului să fie una consecventă. Dintre membrii ITRE m-au abordat o serie de colegi astăzi și mi-au spus dar propune ceva mai puternic și atunci avem o poziție de negociere mai bună. Stimați colegi, nu avem o poziție proastă de negociere sau o bună poziție de negociere, nu avem niciun fel de poziție de negociere. Trebuie să ne fie foarte clar ce putem să facem este să trimitem un semnal, mai mult sau mai puțin puternic din punct de vedere politic. Pentru că este vorba numai de consultare, ba chiar mai puțin decât consultare. La Serviciul European de Acțiune Externă am avut posibilitatea prin uh, amânarea procedurii să impunem poziția noastră într-o procedură de consultare. Dar nici măcar asta de asta nu dispunem acum. Comisia a propus un temei juridic cu privire la care nu am fost uh, consultați. Consiliul a spus uh, în mod voluntar dorim uh, avizul Parlamentului. Într-un prim vot am vrut să votăm schimbarea temeiului juridic, dar și aici suntem uh, este totul de latitudinea Consiliului, pentru că dacă Consiliul nu vrea să ia în considerare poziția noastră, poate să nu o facă. Dacă vrem să vedem unele rezultate, trebuie să transmitem un semnal politic puternic. De aceea, ceea ce am propus și cu privire la dată este deja un compromis între noi. Pentru, iar dacă unii vor să meargă mai departe de asta, este o atitudine care mi este foarte simpatică, dar pot să vă spun că există colegi în această sală care spun până în 2018 foarte bine, dar după aceea nu mai aveți sprijinul meu. Consiliul și Comisia vor fi impresionați uh, numai dacă uh, vom avea o poziție foarte clară. De aceea am făcut această propunere numai până în 2018, cu toate că mi-ar fi plăcut, poate, să merg mai departe. În plus, acest uh, tip de uh, de ajutor nu trebuie să fie văzut ca un uh, pom de Crăciun. Din Comisia Regii vin tot felul de amendamente uh, pe care trebuie să le trebuie, a, a căror respingere trebuie să o uh, argumentez foarte bine. Sunt lucruri foarte frumoase prevăzute în aceste amendamente, dar nu au nimic de a face cu ajutorul de stat din acest caz. Când este vorba de începerea unei lupte cu Comisia și cu Consiliul, trebuie să vă spun că eu sunt primul care vrea să meargă în această luptă, dar trebuie să putem și câștiga. Noi elaborăm un aviz. Consiliul poate să spună nu ne interesează. Consiliul trebuie să decidă cu majoritate calificată. Dacă face acest lucru, atunci Comisia trebuie să spună retragem propunerea și vom face o altă propunere. Și dacă uh, nu se întâmplă asta, atunci Consiliul trebuie să voteze în unanimitate. Trebuie așadar să-i dăm Comisiei posibilitatea de a schimba ceva și de a schimba ceva fără și de a rămâne cu obrazul curat. Pentru că dacă ei spun rămânem la propunerea actuală, nu se schimbă nimic. Bineînțeles, există colegii care nu doresc să se schimbe nimic. Ei vor spune nu mai suntem, da, pentru uh, termenul de 2014 și rămân așa lucrurile. Dar ceilalți trebuie să se gândească ce poziție politică trebuie să aibă. Aceasta este așadar motivația uh, din spatele listei mele de vot. Aș vrea să transmitem un semnal politic puternic. Mi-ar plăcea, bineînțeles, să negociem, dar nu avem o poziție de negociere. Nu am rezolvat încă problema. Arlin, vei uh, obiecta? Da, cred că vicepreședinta, dacă îmi permiteți, cred că este vorba de un precedent care s-ar stabili astfel încât uh, am, am luat uh, în considerare uh, avize care nu au fost votate. Deci nu cred că este o situație bună. Foarte bine, pentru că singura cale în care am fi putut prelua aceste amendamente ar fi fost prin amendamente orale și nu vom face asta. Domnule Langen. Da, în numele grupului PPE aș dori să dau dreptate raportorului și doamnei vicepreședinte și anume că nu vom vota propuneri care nu au fost stabilite încă. Oricum, în amendamentele ECON am uh, uh, avem o paletă întreagă de alternative. Și azi dimineață votul la ITRE a avut loc atât de târziu încât nu mai poate fi luat în considerare. Este vorba de un aviz, nu este vorba de o procedură de codecizie. Este vorba de un aviz față de un reg uh, regulament și trebuie să avem uh, timp suficient. Dacă amânăm, atunci nu mai avem niciun fel de influență. rezultatele votului din Nitra au fost preluate, um, dar în mod incomplet, pentru că de-abia azi, azi la prânz au fost disponibile. Dacă îmi permiteți, raportorul a făcut un amendament oral pentru data, pentru termenul 2018. Eu am depus un termen pentru 2020, împreună cu alți colegi. Se pune acum întrebarea dacă vom permite ca amendamentul colegului Rapcai cu 2018 să fie luat ca cel mergând cel mai departe și să fie votat primul. Atunci am avea o majoritate clară și aș spune în acest caz că și grupul nostru ar vota acest, uh, această dată, 2018. Am să vă spun de ce. Domnul Almunia în urma unor verificări și evaluări intense științifice și juridice propusese 2018. De aceea, Comisia este mai degrabă de partea noastră cu 2018 decât cu orice altă dată. Până acum nu a fost posibil să uh, formulăm compromisul în scris din cauza procedurii, dar dacă sunteți de acord, să alegem 2018, sunt dispus să retrag amendamentele mele ce se referă la 2020. I think, uh... Cred că lumea este mulțumită de această idee. Mulțumim foarte mult, domnule Lang. Îmi se pare că putem trece la vot și sperăm să rezolvăm acest lucru când ajungem la el. Trecem la vot, deci. Mul este un amenamentar al din partea raportorului cu privire la considerentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai departe, amendamentul 57, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. Însă cred că va fi respins. Verificăm. Am votat toată lumea, am închis votul și iată, într-adevăr, se respinge. Este la fel ca și 59, da, atunci trecem la amendamentul 59. A, ah, acesta a fost retras, până la președinte. Bine, atunci trecem la amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la ITRE 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. ITRE 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 63. Pentru. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar verificăm. Everybody voted, the vote. Ați votat, am închis votul și se respinge într-adevăr. Amendamentul 62, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se respinge, dar verificăm. Um, you haven't closed it yet. Right, okay everybody No, hang on, hang on. everybody No, people are still voting. Încă se mai votează, vă rog să votați. Închidem votul, am închis votul și se adoptă. Cred că până la urmă rezultatul depinde în general de cât de mult uh, timp lăsăm pentru vot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 Au fost două persoane care sunt prezente, dar nu au votat. Am spus că trebuie să votăm. Dacă nu vă concentrați, spune doamna președintă, asta nu mai e problema mea, ci a grupurilor. Right, we're now going on to... No, it's not. It 387, all those in favor... Mai departe, I387. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 66. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul nu, acesta devine caduc. Lista de vot nu este foarte clară, spune doamna președinte. Mai departe, amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. I395 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Restul devin caduce până la I3 18. Cine este pentru, împotriva, țineri, se respinge. I3 100, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 73 a fost retras. 74 acum, pentru, Împotrivă. Obțineri. Cred că se adoptă, dar aș vrea să verificăm. Oops. A votat toată lumea. Trei persoane nu au votat. Închidem votul, să știți. Unul s-a strecurat.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 If adopted, rest except IPTRI 19 falls. Oh, it's not fall. Okay, sorry. I'm just losing the plot here, that's all right. Mă iertați, spune doamna președintă. Mai departe, amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm dacă vreți. La 11. Două persoane nu au votat. Una a votat între timp și acum sunt uh, prea multe voturi cu unul de la PP. Vă rog, cineva de la PP să renunțe? Bun, și se adoptă. Amendamentul 11 tocmai s-a adoptat și mergem acum la 19. we, are now going to vote on amendment 20. Votăm acum amendamentul 28. Mă iertați. După cum știți, uh, lista de vot a fost făcută în grabă. Secretariatul s-a străduit cât a putut, așa că vă rugăm să aveți dumneavoastră răbdare. Amendamentul regii 28. Asta votăm acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 105. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 de la ITRE. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Regii 29 pentru, împotriva abțineri se respinge. ITRE 25 pentru, împotriva abțineri se respinge. 78 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 78 pentru că se pare că grupurile sunt împărțite. two more to vote. Mai trebuie două voturi. Unul acum. Bun, închidem votul. S-a respins. Amendamentul 81. Acum, cine este pentru? Amendamentul 81. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. i 308 pentru, împotrivă, Domnule Langen, vreți să dați tonul grupului din care faceți parte? Suntem la I3 108. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendment 83, in favor, against... ITRE 83, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Regii 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 s-a retras, a fost retras. Regii 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Restul devin caduce până la amendamentul 19. Cine este pentru 19? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 a fost retras. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I3, amendament de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I3 33 pentru, împotriva, abțineri se respinge. i 3, ce este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Regii 4, ce este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Regii 6, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Regii 7, pentru, regii 7, pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar ar fi mai bine să verificăm. Mai sunt trei voturi de exprimat. Ultima șansă, închidem votul. Am închis votul și am fost respins. 19 la 19. Cineva care n-a votat ar fi putut face diferența. Considerentul 3, cu amendament oral din partea raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, totul devine caduc până la amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 27 a fost retras. I344. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Regii 9. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Regii 10. Regii 10. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Sunt niște culori foarte interesante pe lista de vot, spune doamna președinte. Suntem acum la amendamentul 46. ITRE 46. Am ajuns la ITRE 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 30. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. I350, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Regii 13 pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge, dar vreau să verificăm. Regii 13, la asta votăm acum. A votat toată lumea. Mai trebuie două voturi. Închidem votul. Unul s-a strecurat, dar votul este tot împotrivă. 28 la 17. Se respinge, deci. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 38. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm regii 16, vă rog. Avem un vot în plus de la PPE. Mulțumesc. Se respinge. Regii 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptăm Amendamentul 4 al raportorului. Cine este pentru? Amendamentul 4. La pagina 22. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Restul, da, au devenit caduce. Restul până aici. Acum amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 de la Regi. Cine este pentru? Împotrivă. Acesta devine caduc. Însă votăm la 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Cu amendament oral, pe care eu nu l-am. Nu mai avem nevoie de asta pentru că am avut un amendament oral inițial, am uh, stabilit un am votat un amendament oral la considerentul 3, deci nu mai este nevoie de acest amendament oral. Votăm așa cum a propus uh, colegul Clute. Deci votăm amendamentul original fără amendament oral. Așadar, amendamentul original 48. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii Regii 19 pentru, împotriva, abțineri, să respingem. I30 pentru, împotriva, abțineri, se respingem. 49 pentru, împotriva, abțineri, se respingem. 50 pentru, împotriva, abțineri, se respingem. 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. i 65 pentru, împotriva abțineri se respinge. i 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. Vot electronic pe textul în forma finală. Okay. Am votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă 32 la 8 și 5 abțineri. Deși nu apare pe lista de vot, trebuie să votăm și rezoluția uh, prin vot electronic. Deci deschidem încă o dată votul. Vot pe marginea rezoluției. This is a vote on the resolution. Votăm rezoluția. Știu că nu apare pe lista de vot, dar presupun că e, va fi același vot ca la textul amendat. Mai trebuie modificat. Mai trebuie un vot. Gata, am închis votul. 32 pentru, 8 împotrivă, 4 abțineri. Domnul Rapcai. Doamnă președinte, am o singură rugăminte. Înainte de votul din plen, să discutăm între grupurile politice pentru că s-au strecurat câteva inconsecvențe. Asta este probabil uh, din cauza faptului că am avut atâtea amendamente din partea ITRE care au venit în ultimul moment. Sunt două, trei uh, lucruri neclare pe care sper că le putem elimina înainte de uh, plen. Uh, sunt convins că putem face asta. Vrem numai să fie consemnat în procesul verbal. Da, vom face ce putem în acest sens. We've got three more items on the agenda, so don't... Mai avem trei puncte pe ordinea de zi, așa că nu plecați. We're going to have a two minute break whilst we work. Facem o pauză de două minute să vedem unde suntem. Okay, everybody, if we could resume seat. În regulă, vă rog să luați loc din nou în sală, spune doamna președinte. Avem trei puncte pe ordinea de zi. Sper să avem și raportori la ele. Avem vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale CDS-urilor legate de swapurile pe risc de credit, după aceea regulamentul privind agenții, uh, avem uh, aplicarea anumitor orientări în domeniul creatorilor la export care beneficiază de sprijin public și apoi raportul care a fost amânat de acel din această dimineață al domnului Gozes, modificarea regulamentului privind agențiile de rating de credit. Așadar, dau cuvântul primului raportor pentru vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale uh, asigurărilor pe riscul de credit. Vă rog, cei care aveți de vorbit, puteți să vorbiți afară, pentru că acum uh, începem discuția pe un document legislativ. Vă rog, ieșiți afară dacă doriți să discutați în continuare. Mulțumesc. E suficient de liniște? Întreabă doamna președinte. În regulă. Pascal, ai cuvântul. Așadar, este primul uh, schimb de opinii pe acest subiect și am uh, privilegiu să fiu raportor în numele Parlamentului. Uh, mai întâi aș vrea să îmi cer scuze pentru că n-am avut timp să distribui un document scris care să prezinte opiniile și pozițiile pe care le voi dezvolta acum, însă calendarul pe care l-am ales este unul foarte strâns. Mai întâi pentru că este vorba de un regulament care trebuie să intre rapid în aplicare, și discutând despre el cu diferiții raportori din umbră, aș dori să avem un calendar care să se potrivească cu cel al Consiliului, astfel încât să putem avea niște schimburi cât mai inteligente și cât mai fructuoase cu aceștia uh, posibil. De aceea n-am avut timpul să vă ofer un prim document scris, știind că avem un calendar uh, așa cum îl avem, veți vedea că trebuie să fiu gata cu raportul în jurul uh, datei de 22-23 noiembrie, deci nu mai sunt decât vreo 15 zile. Vreau să reamintesc contextul propunerii legislative a Comisiei, care datează de la jumătatea lunii septembrie. Au existat două valuri mari de reacții politice, să spunem și ale autorităților de reglementare, în privința vânzării în lipsa short selling-ului Prima dată după căderea lui Lehman Brothers în 2008, atunci când uh, o serie întreagă de autorități de reglementare a piețelor financiare internaționale au reacționat și au uh, uh, luat decizii de interdicție temporară a short selling-ului pe acțiuni și apoi a existat un al doilea val referitor la CDS-uri în primăvara lui 2010. Vă amintiți odată cu chestiunea datoriei suverane a Greciei. Au existat așadar reacțiuni mai degrabă politice, dar și ale autorităților de reglementare, care din nou au decis să uh, interzică aceste vânzări în lipsă, short selling-ul, mai ales în Germania. Deci ce rezultă foarte clar din aceste două momente istorice, 2008 și primăvara 2010, este că avem nevoie de un cadru european ca să evităm distorsionarea concurenței și să evităm situația în care măsurile care se iau într-un stat nu sunt eficiente pentru că celelalte state din jurul său nu urmează aceeași cale și atunci nu mai avem o piață interioară sau avem o piață interioară fragmentată și nefuncțională. A doua lecție pe care o putem învăța din aceste două experiențe și aceste două perioade este că avem nevoie de mai multă transparență pentru că ne amintim că în primăvara lui 2010 a fost nevoie de câteva săptămâni pentru ca autoritățile de reglementare europene să înțeleagă ce se întâmplă cu datoria suverană a unei serii întregi de state membre ale Uniunii și cred că toată lumea a tras concluzia că este clar că avem nevoie de un regim comun și mult mai transparent ca să se poată urmări într-un mod mai precis uh, evoluția riscurilor. Și asta a dus comisia, să, a făcut comisia să prezinte pe 15 septembrie un proiect de regulament care acoperă o serie întreagă de subiecte. Nu o să mă refer la toate, evident, în această, reprezentare, în această prezentare, însă sunt elemente cheie. Primul, primul element, transparența și asistența pentru a asigura această transparență prin intermediul markingului, marcării, prin uh, intermediul notificării uh, uh, către regulatori și către toți participanții la piața. Al doilea pilon al textului comisiei este voința de a uh, uh, reglementa mai bine, de a încadra mai bine așa numitul naked short selling, obligând uh, cei care împrumută acțiunile să localizeze aceste acțiuni pe care le-ar putea împrumuta pentru a evita uh, problemele de livrare, ca să spunem așa, ale acțiunilor. Deci să se producă niște împrumuturi reale ale acțiunilor pe care s-au angajat să le vândă. Și al treilea lucru, a treia, al treilea pilon este legătura dintre uh, autoritățile de reglementare naționale și europene. Pe aceste trei puncte cheie, uh, cred că, în calitate de raportor, cred că propunerea Comisiei merge în sensul corect, aduce uh, unele contribuții pe care le consider interesante și ce întrebarea care se pune este dacă vom merge până la interzicerea totală a vânzării în lipsă fără prevalidare și propunerea care este prezentată de comisie uh, pune de asemenea întrebarea uh, CDS-urilor așa numit neacoperite. Uh, comisia aici nu propune interdicția lor, dar eu vreau să prezint niște argumente, așa cum am mai făcut-o cu diferiți raportori din umbră pe care am întâlnit, pentru a explica de ce, după părerea mea, interdicția acestor uh, uh, CDS-uri, acestor asigurări de neplata creditului uh, e o chestiune care trebuie abordată cu mare atenție. Mai întâi, transparența. Proiectul de regulament al Comisiei mi se pare foarte în regulă. Sunt două dispozitive complementare și anume dispozitivul de marking, de marcare, ideea Comisiei fiind de a asigura pentru autoritatea de reglementare o cunoaștere permanentă a fluxurilor de vânzări eh, în lipsă care se manifestă, cred că e un lucru util și care eh, va permite autorității de reglementare să știe ce se întâmplă. Pe deasupra există și un sistem de notificare care este util, dar are limitele sale. Pe de o parte este vorba de un sistem de notificare care se face numai o dată pe zi, deci ai informații uh, la miezul nopții în legătură cu ce s-a întâmplat până atunci în timpul zilei, ce se întâmplă după aceea nu mai știi până în ziua următoare și al doilea element uh, al acestei notificări este că dacă ansamblul participanților de la piață sunt, evoluează sub un anumit prag stabilit, uh, tocmai pentru că pragul acesta cere automat notificare, atunci autoritatea de reglementare nu va avea informații în legătură cu nivelul de risc uh, care se manifestă pe piață. Pentru că, așa cum spuneam, există acest prag uh, sub care nu se dau informații. Deci, acestea sunt cele două proceduri prevăzute de comisie. S-au dezvoltat uh, anumite argumente față de aceste propuneri și argumentul care apare cel mai des este cel al costului în legătură cu procedura de marcare, de marking. Uh, se spun, se, cred că trebuie să spunem că nu se poate impune procedura markingului în, să zicem, nu știu, trei luni de la adoptarea reglementării, dar putem păstra această propunere și o putem incorpora în uh, momentul updatării tuturor uh, infrastructurilor uh, informatice ca să se evite niște costuri suplimentare legate strict de, această, de introducerea acestei proceduri Așadar, să spunem diverselor uh, piețe, aveți un an sau doi sau trei ani ca să respectați această dispoziție și să o încorporați și să faceți acest lucru în momentul în care vă veți updata structurile informatice oricum, ceea ce ar limita cheltuielile suplimentare prevăzute de implementarea acestui sistem. O ultimă problemă care ar trebui evocată la acest punct este cea a uh, CDS-urilor de corporație, corporate CDS, aș uh, fi în favoarea unei distinții pentru că asta ar ajuta pe operatori. Deci ar fi important dacă operatorii să aibă uh, dacă uh, autoritățile de reglementare să aibă informații în legătură cu CDS-urile corporate pentru că posibile intervenții pe piață cu scop manipulativ uh, sunt sigur uh, făcute prin intermediul CDS-urilor de țară, dar și pentru, prin intermediul CDS-urilor uh, private, corporatiste. Care e miza pentru economia reală? Dacă ai manipulări potențiale uh, ale CDS-urilor corporatiste, o să vezi o creștere a prețului CDS-urilor care va duce la rândul ei la o creștere a ratei de dobândă a datoriei întreprinderilor, deci prețul la care acestea se pot finanța și asta înseamnă că investițiile pe care acestea vor să le facă vor costa mai scump, ceea ce cu siguranță nu e bun pentru activitatea economică, pentru crearea de locuri de muncă. Deci e important să se țină un ochi atent și asupra ce se întâmplă pe piața CDS-urilor corporatiste. Al doilea pilon, așa cum spuneam, este uh, întrebarea dacă să se interzică complet sau nu uh, vânzarea în lipsă uh, fără prevalidare și a CDS-urilor. Ideea mea este să spun că activitatea aceasta de vânzare în lipsă în sine nu pune probleme neapărat, însă cea fără prevalidare, care este cumva forma cea mai speculativă, nu aduce absolut nimic economiei reale, nu aduce nimic pieței financiare și, în schimb, presupune anumite riscuri. Iar uh, raportul preț-calitate, uh, dacă vreți să spunem așa, la aceste activități și uh, mi se pare mai degrabă în favoarea unei inter... că duce mai degrabă în favoarea unei interdicții a acestei activități, pentru că avantajul acestei tehnici, știind încă înțelegând încă că uh, vânzarea în lipsă nu este uh, afectată, uh, aș spune că limităm activitatea fără să o interzicem complet. Deci limităm uh, numai la cea cu prevalidare. Apoi, susțin de asemenea propunerea Comisiei în ce privește sancțiunile care sunt propuse. Astăzi nu există un sistem armonizat de sancțiuni la nivel european și, prin urmare, cred că trebuie creat un astfel de cadru și trebuie introduse sancțiunile prevăzute de comisie, cu alte cuvinte o sancțiune financiară și obligația de a cumpăra acele acțiuni, procedura de cumpărare, așa numită procedură de cumpărare, nu intru în detalii, dar aceștia sunt uh, cei doi stâlpi ai sistemului de sancțiuni propuși de comisie uh, și în Statele Unite, deși nu trebuie neapărat să facem ca ei, dar în Statele Unite au uh, Uh, introdus un sistem similar și din 2008 au văzut că s-au redus considerabil problemele legate de nelivrarea acțiunilor și putem lua exemplu de la ei aici. În ce privește CDS-urile suverane, ale CDS-urile de țară și CDS-urile, așa numitele naked CDS, uh, Comisia nu propune să le, intervină, să le interzică din aceleași motive. Eu însă aș propune interzicerea a cea numitelor naked uh, CDS. De ce? Pentru că statele clar sunt con- confruntate cu o nevoie de finanțare foarte puternică. Aceste asigurări de neplata de risc de credit, uh, creșterea prețului lor determină practic rata la care un stat se împrumută, dobânda la care un stat se împrumută. Și nu văd o justificare pentru a autoriza un actor financiar care nu deține obligațiunile unui stat să plătească, să cumpere o primă de, de asigurare împotriva uh, defaultului acelui stat suveran. Deci, cu alte cuvinte, ori chiar ai cumpărat obligațiuni din ța- ale țării respective și atunci ai motiv să cumperi și asigurare pentru ele, ori n-ai cumpărat titluri de la țara respectivă, de, datorie emise de țara respectivă și atunci n-ai niciun motiv să cumperi asigurare pe acea datorie și nu trebuie să ai o posibilitatea să deții CDS-uri pentru țara respectivă. Uh, sigur, unii spun că e vorba nu doar de riscul țării, ci de riscuri asociate întreprinderilor din țara respectivă, companiilor din țara respectivă. Eu spun că există alte uh, metode financiare și inovații financiare pentru a acoperi acest risc. Acest risc însă nu trebuie să fie acoperit prin achiziționarea de CDS-uri suverane pentru că acestea au o anumită specificitate și anume atunci când sunt mulți cumpărători pe piață, prețul lor crește și asta face ca statul respectiv să aibă un cost de, la care se împrumută din ce în ce mai mare. Deci cred că e un instrument care nu răspunde de fapt uh, scopului real care este de a te acoperi împotriva riscului de neplată a datoriei unui stat, și cred că dacă vrei să te asiguri împotriva altor riscuri legate de activitățile unor agenți economici din țara respectivă, există alte instrumente financiare care s-ar putea utiliza. De aceea eu, în calitate de raportor, pledez pentru interzicerea uh, CDS-urilor neacoperite. Al treilea punct, foarte pe scurt, cred că Aici cred că punctul de echilibru care a fost uh, atins de Comisie în propunerea sa, punct de echilibru între uh, autoritățile naționale și autoritățile reglementare, este unul uh, pe care Parlamentul a dorit întotdeauna. Și ESMA, Autoritatea de Reglementare Europeană, are posibilitatea să coordoneze sistemul de luare a deciziilor la nivel național. Deci vorbim realmente de un sistem care permite armonizare la nivel european și, pe de altă parte, există întotdeauna posibilitatea ca un stat să facă mai mult decât se propune în reglementare, să meargă mai departe cu prevederile sale. Deci, principiul subsidiarității merge într-un sens pozitiv și mai ambițios. Așadar, uh, punctul de echilibru, de compromis găsit de comisie mi se pare foarte bun și îl voi susține. Pe de altă parte, uh, ei au nevoie foarte mult de susținerea noastră pentru că se știe că în Consiliu sunt state care vor să slăbească punctele cheie ale acestei reglementări și noi, eu cred că noi, Parlamentul, uh, în uh, corelare cu alte decizii pe care le-am luat deja pe alte propuneri, avem responsabilitatea să ținem cont de acest lucru, cel puțin în cadrul negocierilor cu Consiliul, care se vor deschide probabil în decembrie sau ianuarie-februarie cel mai târziu Vă mulțumesc, uh, sunt uh, dornic să-i ascult pe diferiții raportori din umbră cu care am mai vorbit deja și sper să avem o colaborare fructuoasă ca și pe alte dosare. Vă mulțumesc. Thank you very much. Uh, um, Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. În primul rând, din partea PP, Marcos. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului raportor pentru faptul că a intrat în contact cu noi în timp util și mi se pare un gest salutar și sper că această formă de cooperare va fi uh, continuată până la final, oricând ar fi acesta. Aș face o observație preliminară și anume, se pune întrebarea, ne trebuie toate aceste lucruri? S-a creat uh, ceva pe această piață care cuprinde niște produse interesante și se pune întrebarea, de fapt, cine este beneficiarul, cine are nevoie de aceste produse până la capăt, până la sfârșit. Um, o, o vânzare în lipsă este o vânzare a unui lucru pe care persoana care îl vinde nu Uh, al cărui lucru nu este proprietar. Um, așadar, va fi ceva foarte uh, interesant pe care va trebui să îl discutăm și uh, născut în același oraș ca Bertolt Brecht, dați-mi voie să mă întreb ca și acesta ce este mai grav să ataci o bancă sau să, pui, sau să deschizi o bancă. Uh, Așadar, va trebui să ne apropiem de acest uh, subiect. Raportorul a adus în discuție o serie de puncte interesante. Eu nu am o părere finală, dar dacă mă uit la ceea ce a uh, propus comisia cu marcarea, solicită acest marking și uh, nu face nimic cu, acel, cu aceste marcări, uh, Raportorul a spus că se poate introduce asta pentru a reduce costurile. E bine, dacă se introduce asta, cui îi servește până la urmă? Ce valoare adăugată se obține de pe urma acestor informații obținute conform propunerii uh, comisiei? Și aici trebuie să ne întrebăm, avem nevoie de această informație, da sau nu? Și toate acestea corespund apoi cu uh, întrebarea ce ține de uh, praguri. Ceea ce propune Comisia, după părerea mea, nu corespunde cu intențiile, pentru că, pe de o parte, se face ceea ce este obișnuit, dar, pe de altă parte, dorește să introducă ceva ce nu mai uh, își arată niciun fel de utilitate altundeva. Și anume, marcarea uh, Uh, vânzărilor în lipsă. Este un aspect pe care trebuie să-l discutăm. Avem nevoie de asta sau nu? Părerea mea nu este finală, dar uh, cred că este un subiect uh, foarte interesant asupra căreia trebuie să discutăm. Și dacă vom cădea de acord să, intro, să introducem astfel de marcări, trebuie să vedem și ce se întâmplă cu aceste informații. Pentru că avea informații numai ca să știm noi că știm, uh, nu mi se pare că merită efortul. Apoi, se pune problema pragurilor. Care este pragul corect? Până acum nu mi s-a furnizat niciun fel de cifră uh, utilizabilă. Dacă ne uităm la discuție și la documentele pregătitoare uh, ale raportorului, nu avem uh, de la, uh, pardon, uh, documentele uh, pregătitoare de la Cezar nu uh, vedem astfel de cifre. Nu se poate ca fi, obiectivul nostru să fie uh, să stabilim un prag prea mare astfel încât totul să se întâmple sub acest prag. Sau uh, dacă avem un prag uh, stabilit prea jos, apoi el să nu poată fi respectat. Dar nu vom putea să rezolvăm această situație uh, printr-o marcare, apoi să ne uităm 5 ani uh, să, să monitorizăm aceste marcaje și apoi să vedem dacă facem un regulament. Așadar, trebuie văzut la ce nivel trebuie stabilit acest prag și dacă este el necesar sau nu. Încă un subiect pe care raportorul nu l-a menționat, un subiect interesant, și anume afaceri Uh, sau tranzacții care au loc în uh, timpul unei singure zi. Și, drept urmare, sunt vânzări în lipsă, dar uh, pe termen scurt și nu au un termen de mai multe zile poate fi luat acest lucru în considerare, uh, vor fi acceptate. Eu vin dintr-o țară în care aceste situații sunt acceptate și funcționează foarte bine, dar va trebui să mai discutăm și aici. În ceea ce privește CDS-urile, sunt de acord cu raportorul. Bineînțeles că trebuie să fie posibil să existe o asigurare uh, împotriva uh, căderii unor obligațiuni de stat pe de altă parte, însă, ar trebui să fie uh, uh, posibil să facă asta numai cineva care s-a angajat uh, cu aceste um, obligațiuni de stat și nu cineva care, prof, uh, care profită de pe o eventuală prăbușire a acestor obligațiuni. Uh, dar asta sunt aspecte care nu trebuie discutate cu, în legătură cu acest regulament. Este vorba de Basel 3, unde obligațiunile de stat vor deveni ceva foarte important când este vorba de capital privat. Însă mai este vorba și de ultimele um, discuții de la Consiliul European. Ieri am discutat aceste posibile modificări ale tratatelor, inclusiv cu șeful Eurogrupului. Apoi mai există o altă întrebare, care este rolul ESMA față de autoritățile naționale. Trebuie să discutăm și aici. Este logic când este vorba de a impune interzice, interdicții, este logic să avem uh, un model uh, individual de la stat membru la stat membru sau un model european. Comisia a propus un model intermediar. Eu sunt mai degrabă un centralist, chiar dacă asta nu corespunde cu originile mele. Cred că mai degrabă ar trebui să avem o abordare europeană decât una fragmentată. Dar și aici se poate dezbate cu privire la cea mai bună soluție se mai pune întrebarea și ce competențe au autoritățile naționale și cât din competențe ajunge la uh, ESMA. Avem nevoie oare de mai mult uh, competențe la ESMA și de mai puține uh, competențe la na autoritățile naționale sau invers? În general, sunt foarte recunoscător pentru faptul că raportorul ne-a prezentat un program uh, susținut, uh, lucru care ne, uh, ne arată că nu raportorul nu dorește să aștepte până când Consiliul va veni cu uh, poziția sa comună. S-a mai întâmplat uh, ca Consiliul să vină cu o poziție comună într-un moment în care noi încă nu puteam acționa și de aceea mi se pare o idee foarte bună să lucrăm cu un program strict astfel încât să putem să avem o poziție la începutul anului viitor, astfel încât să putem și duce negocieri. Cred că Parlamentul trebuie să aibă o poziție foarte clară într-un într domeniu foarte important. Noi la PPE vom face tot ce putem pentru a respecta acest program strict, astfel încât să putem să avem o poziție pe care să o opunem poziției ă, Consiliului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Robert! Mulțumesc, președinte. Legat de acest prim schimb de idei, aș vrea să-i mulțumesc domnului Canfan pentru modul în care a inițiat această activitate comună. Și după ce l-am ascultat, pot să spun că sunt de acord, pe aceeași lungime de undă cu raportorul. Marcus Ferber a pus câteva întrebări foarte interesante. Prima întrebare mai ales este foarte relevantă. Oare economia reală are nevoie de toate aceste instrumente despre care discutăm noi aici? Marcus a spus că ar trebui să încercăm să ajungem rapid la o poziție comună a Parlamentului European ca să nu fim luați prin surprindere de o propunere de o poziție comună a Consiliului. Eu am răspuns la aceasta că riscul nu este foarte mare și mențin părerea. Aș fi foarte surprins dacă la începutul anului viitor Consiliul își va fi formulat deja o poziție comună. Din câte am uh, înțeles și din câte am auzit de la grupurile de lucru ale Consiliului. Aici, din câte am înțeles, uh, lucrurile merg la fel de repede ca de obicei. Discutăm încă o dată despre un lucru care ar putea aduce ar putea aduce foarte multe câștiguri, dar și foarte multe pierderi. Criza financiară a demonstrat că toate aceste instrumente strălucitoare, toate aceste tehnici de vânzare pot să provoace tensiuni pe piață și pot precipita lucrurile și pot duce la faliment în multe cazuri. Acest lucru a fost demonstrat de un raport al unor cercetători americani. În cazul Beansters, în cazul falimentului Lehman Brothers și în ceea ce privește măsurile de salvare uh, aplicate în anumite cazuri, uh, acestea s-au aplicat mai ales pentru aceste vânzări în lipsă. Comisia face trimitere la studiul său de impact și observă că piața acestor vânzări nu este una transparentă. Însă Comisia, ca de foarte multe ori, încearcă și capra și varza. Vorbește și utilizează studii care arată că interdicția acestor vânzări în lipsă fără acoperire, indiferent că e vorba despre swapurile pe riscuri de credit suverane sau despre alte instrumente, nu ar mai aduce probleme, ci că le-ar rezolva. și spune în expunerea de motive în, că a solicitat unui grup de experți grupului ESME, un grup independent, după cum spune Comisia, de consultanță, compus din participanți pe piață. Tocmai asta e problema cu cei care, care ajută Comisia să-și redacteze propunerea de directivă sau propunerile de regulament, uh, cum e și cazul aici. Am obținut această listă a experților așa zis independenți, sunt 20 și toți sunt reprezentanții industriei de profil. Nu este nici măcar unul care să provină din mediul academic sau din alte medii. Toți sunt apărătorii industriei. fac aici o mică paranteză. Salut cu inițiativa comisarului Barnier de a solicita serviciilor sale să se informeze pe viitor și să folosească drept consultanță, grup, de sursă de consultanță, grupuri care să nu conțină doar reprezentanții ai pieței, ai industriei de profit. Care e problema? Problema e că soapele pe riscul de credit se înrudesc și seamănă cu un fel de asigurări. Însă un tip aparte de asigurări, în sensul că cei care contractează aceste servicii de asigurare nu trebuie să se și acopere, să fie acoperiți pentru riscul pe care și-l asumă cumpărătorul unui CDS nu este expus la un risc deschis. CDS-urile reprezintă așa numite pariuri direcționale cu scopuri speculative. Și am văzut ce se întâmplă. Când, în plină criză financiară, sumele uh, care erau în joc erau colosale, aproape la același nivel ca PIB-ul mondial, global iar suma, uh, totalul sumelor din contracte reprezenta de 10 ori suma pierderilor pe care aceste contracte ar fi trebuit să le acopere. Deci CDS-urile au multiplicat artificial, au mulțit de 10 ori artificial riscul aferent. fără să beneficieze totuși de acoperirea unei asigurări în adevăratul sens al cuvântului. Și închei cu un citat dintr-un autor englez. Vă rog să luați căștile dacă nu cunoașteți limba lui Shakespeare, spune vorbitorul. Citez. Nu înțeleg de ce lăsăm Uh, permitem în continuare comerțul cu CDS-uri fără deținerea unor titluri uh, de valoare care să le sprijine pe aceasta. Un CDS fără acoperire înseamnă că uh, practic preiei asigurare pe obligațiuni fără să deții aceste obligațiuni. Este un joc pur speculativ, un pariu pur speculativ și nu aduce niciun beneficiu economic sau social. Mai ales pentru că CDS-urile fără acoperire uh, reprezintă o mare parte din tranzacțiile pentru CDS și argumentul pentru interzicerea lor este unul foarte puternic. La fel de puternic ca pentru interzicerea atacurilor bancare. Nu poți să asiguri decât un bun pe care îl deții. Asigurările nu trebuie să fie un pariu, ci un instrument care să permită cumpărătorului să-și reducă anumite riscuri. Am încheiat citatul. Autorul nu este un uh, uh, om de stânga, ci unul dintre cei mai respectați uh, ziariști de la Financial Times, pe numele său Mitchell. Nu continui cu astfel de citate, însă Cred că trebuie să ne gândim la necesitatea acestor, uh, aceste legislații și pentru mine este evident că anumite practici de pe piață nu pot fi susținute. Și mă gândesc aici mai ales la această frumoasă expresie naked short selling. Nu știu să existe vreun alt sector economic în care să poți vinde ceva care nu ți aparține. Dacă aș încerca să vând casa sau mașina doamnei președinte, m-aș trezi probabil foarte repede la închisoare. Însă în lumea finanțelor toate aceste lucruri sunt posibile și se spune mai mult că toate acestea ajută și sporesc lichiditatea pieței. Dar eu nu cred că este adevărat. Am văzut după criza internațională, care încă nu s-a încheiat, și dacă lichiditatea ar avea de suferit și volatilitatea piețelor ar crește, chiar și așa aș spune și ce dacă. Pentru că volatilitatea ar duce, poate, ar convinge, poate, anumiți speculatori să devină mai prudenți. Mulțumesc. Thank you, Ole. Mulțumesc, Ole. Mulțumesc foarte mult. Întotdeauna e foarte plăcut să-l ascultăm pe Robert Gibbons. Uneori te întreb dacă n-ar fi mai bine să fii ministru la Luxemburg. Când am fost la Stockholm, în vizită la Parlament, eram uh, îngrijorați că banii noștri vor ajunge în diferite țări din Europa, însă până la urmă nu ne deranja acest lucru, pentru că știam că o economie de piață deschisă trebuie să aibă frontierele deschise în ambele direcții. Și am supraviețuit. Colegii tăi, Robert, de la, din Guvernul Social Democrat, au uh, adoptat aceste principii timp de ani de zile. Și nu era cazul să fim uh, agresivi uh, pe plan liberal, pentru că erau uh, întru totul de acord cu noi. George Soros a speculat împotriva Regatului Unit și Suediei și acum a devenit miliardar. Oare acest lucru a fost rău pentru țara mea? Eu uh, făceam parte dintr-o dintr-un comitet financiar aveam o rată um, de câștig de 500 la, o rată dobânzii de 500%. la Acesta a fost uh, punctul de plecare pentru țara noastră. Și acum, când restul Europei se confruntă cu probleme grave din cauza celor petrecute în anii 90, nu uh, putem spune că situația s-a îmbunătățit. Oare întotdeauna este rău când cineva dă în vileag niște comportamente nesăbuite? Nu știu. Sigur, au fost multe probleme și ar trebui să ne gândim că, așa cum se spunea și în raportul doamnei Beres, pe care l-am votat cu majoritate covârșitoare, că acest aspect nu este unul izolat. Perhaps we could mention that sometimes, that it is a conglomerate of different Uneori se exprimă uh, mai multe păreri diferite și politicienii din Europa au și ei o răspundere în acest sens. Domnule Canfa, cred că până la urmă vom ajunge la un consens. Însă, poate că la început ne vom gândi și vom discuta amendamentele dumneavoastră. Până la urmă sunt convins că vom ajunge la un consens. Dacă înțeleg bine ce a spus colegul, întrebarea este dacă avem nevoie de vânzare în lipsă sau de vânzări în lipsă fără acoperire. Asta nu decidem noi, asta trebuie să decide piața. Eu sunt aici pentru a apăra piața socială. De, aceast, de aceea am fost votat și de aceea sunt în acest parlament. Nu pot să-ți accept toate argumentele, pentru că altfel n-am mai purta o discuție. Trebuie să mă lași să spun acest lucru. Iar experiența mea din țara mea dovedește acest lucru. Poate ar trebui să îi întreb pe colegii social-democrați să vezi ce s-a întâmplat de fapt în anii aceștia. Și întrebarea mea este, avem nevoie de această legislație? Și mă adresez aici Comisiei. Asta îi interesează pe cetățenii Europei? De câte ori vă întreabă cetățenii, uh, de câte ori vă spun cetățenii, noi am vrea să se interzică vânzările în lipsă fără acoperire. De ce nu faceți o lege ca să le interziceți? Să știți că mie nu mi se întâmplă prea des și dacă este un lucru rău. Trebuie să vedem, este un lucru rău pentru o piață funcțională? În țara mea n-a fost un lucru chiar așa de rău și nu se poate să fim noi excepția tot timpul. Atunci când criza era în faza cea, cea, mai, cea mai urâtă, Germania s-a, s-a confruntat cu probleme și aceste probleme s-au propagat. și cred că ar trebui să avem o legislație armonizată. Putem să ne gândim la mai multe propuneri. Sunt dispus să vă ascult, însă domnule Goebbels, domnule Canfa, sau po- și poate chiar și dumneata, trebuie să-mi aduceți dovezi V-am tot rugat să-mi dați exemple concrete care arată că vânzarea în lipsă fără acoperire e un lucru rău. Să-mi dați exemple concrete. Lehman Brothers, asta nu. Lăsați-mă cu Lehman Brothers. Acolo n-a fost vorba de vânzare în lipsă, fără acoperire. Acolo a fost vorba de o combinație. cei din conducere au spus că trebuie să se acorde împrumuturi tuturor, uh, chiar și celor care nu le pot uh, achita. Asta s-a întâmplat acolo. Și revenim la întrebarea dacă vânzarea lipsă este bună pentru piață. Nu știu să vă răspund la această întrebare. Însă, în țara mea, pe piața din țara mea, se consideră că acest că am, am influențat negativ piața dacă am interzice aceste lucruri. Însă sunt dispus să vă ascult și dacă argumentați pentru transparență, atunci uh, este bine, din punctul meu de vedere. Putem să discutăm și despre prag, putem să discutăm și despre sistemul de semnalizare și despre sistemul de raportare, putem discuta toate aceste lucruri, însă nu trebuie să spunem din capul locului că e cazul să interzicem aceste practici. Mă opresc aici, doamnă președinte, și vă rog încă o dată să-mi dați un exemplu bun. Uh, Lehman Brothers nu este e un, un exemplu suficient de bun, vreau un exemplu european și nici exemplu Greciei nu este suficient de bun. Thank you very much. A very light... Mulțumesc foarte mult, o intervenție foarte vie care ne-am viorat pe noi toți. Said, dorești să intervii? Mulțumesc. Este întotdeauna o mare plăcere să urmez uh, numărul lui Goebbels Schmidt și sper că poate voi fi voce vocea rațiunii, deși cumva mă îndoiesc. Salut uh, eforturile domnului Canfan și cele spuse de domnul Goebbels. Am uh, colaborat bine, deși nu suntem într totul de acord. Nu știu ce înseamnă asta pentru viitor, rămâne de văzut. Salut, uh, în primul rând, propunerea comisiei. Asta a uh, urmat uh, dezbaterii noastre referitoare la gestionarea fondurilor de investiții alternative și directiva aferentă acestora. Salut, deci, aceste lucruri și sper că acum a sosit momentul să punem întrebări. Este perfect acceptabil, Ole, să punem întrebări și să așteptăm răspunsuri la ele. Unele dintre întrebările mele sunt următoarele. În primul rând, ar trebui să analizăm aspectele pozitive și negative legate de vânzarea în lipsă. Nu cred că vreți să spuneți că vânzarea în lipsă în sine este un lucru rău. Ați spus de ce ar vrea cineva să vândă ceva, un, un lucru pe care nu-l deține. Dar să știți că sunt uh, mulți care vând lucruri pe care nu le dețin. De pildă, fermierii își vând recoltele de la anul și așa mai departe. Nu poți acuza oamenii că folosesc aceste practici. Sunt piețe întregi care se bazează pe acest principiu. Argumentul meu nu va merge în direcția lichidității. Puteți spune că lichiditatea nu este un uh, un argument suficient. În momentul în care companiile uh, cercetează lucrurile, pot identifica activele care au prețurile prea mari, inflamate artificial. și toate aceste practici reduc uh, probabilitatea formării unor bule speculative. Să analizăm alte aspecte ale acestui regulament. De pildă, o mai mare transparență ar fi un lucru bun și cei care se ocupă de reglementare ar privi astfel informații care le-ar fi utile pentru gestionarea riscului sistemic cum întreba și Oli, întreb și eu de ce avem nevoie de acest regulament și cum ne putem asigura că nu, uh, că nu aducem o idee unitară pentru toată lumea, o soluție îngustă. De aceea, cred că este utilă propunerea să scutim piețele uh, de cerințele de mm, dezvolvire a informațiilor, însă sunt anumite aspecte cu privire la care am întrebări sau îndoieli. În primul rând, definiția vânzării în lipsă, fără acoperire. Unii vor să o interzică, alții o consideră un mecanism util, însă cum definim aceste vânzări în lipsă, fără acoperire, naked short selling? Vorbim despre alocare, despre rezerve. Ce înseamnă rezerve? Această rezervă înseamnă să blochezi anumite lichidități sau să reduci lichiditatea și să blochezi anumite active sau înseamnă să dispui de un acord legat de bunul respectiv. Apoi, informațiile pentru public. Ar trebui să avem grijă la consecințele nebănuite Oare aceste lucruri vor determina un comportament de turmă exact cel pe care dorim să-l evităm? În momentul în care ești o firmă de specialitate și identifici niște acțiuni care ar, s-ar preta la vânzarea în lipsă cu câștiguri rapide, ce faci? Dai publicității acestor, aceste date pe care tocmai le-ai aflat sau le folosești singur? Am îngrijorări și legate de ESMA, care cred eu că ar trebui să primească putere de decizie în cazul unor dispute și nu așa cum se propune aici. Am multe întrebări și legate de sistemul de semnalizare și de cât de importantă și de corectă ar fi informația dată prin acest sistem de uh, semnalizare și dacă există un echilibru între costurile implicate și beneficii. Aș vrea să primesc mai multe date referitoare la volatilitatea acțiunilor, cele care fluctuează cu peste 10% în orice direcție. Asta ar fi o propunere bună, dar ce se întâmplă cu alte acțiuni volatile? Ce se întâmplă cu companiile ale căror acțiuni sunt foarte valoroase și scad brusc cu 10% sau mai mult? Apoi, cumpărarea obligatorie la în momentul T plus 4 zile. Aș vrea să mai multe date concrete despre aceste lucruri. Un alt lucru care ne, cu privire la care nu suntem lămuriți, încercăm de multe ori să reglementăm problema fraudelor. Dacă Um, vânzarea în lipsă se întâmplă pe baza un, răspândirii unor zvonuri, trebuie să avem grijă ce înseamnă asta. How much of, a trade's activities? Trebuie să vedem cât din activitățile comerciale sunt um, afectate aici și care ar fi costurile aferente. Sper că putem uh progresa ceva mai calm decât în dezbaterea precedentă, oricât de amuzant a fost asta, și să creăm un regim de transparență și nu de suprareglementare. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc domnul Cruța. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, raportorul uh, nostru din umbră pentru acest raport este Thomas Handel, dar el nu poate fi astăzi prezent aici, de aceea m-a rugat ca în numele său să fac unele observații. În primul rând, aș dori să-i răspund lui Ole Schmidt. Într-adevăr, uh, contribuția sa a făcut ca discuția să fie mai vie, dar nu este rău când uh, oamenii se îndreaptă uneori în direcții diferite. Ați spus că anumite procese pe piață în Suedia au dus la schimbări sociale în Suedia, dar ați spus în același timp că au existat peste 100.000 de șomeri și cred că este necesar și corect să vedem și această perspectivă. Ce se întâmplă cu oamenii care își pierd locurile de muncă în cadrul, uh, din cauza crizei? Mulți și-au pierdut uh, pensiile uh, pentru care au economisit ani de zile. Toate aceste lucruri au de-a face cu produsele de piață, de piață financiară despre care discutăm. Și nu putem să spunem că piața va rezolva tot și nu putem spune că piața ne va da răspunsul dacă aceste produse sunt bune sau nu. Altfel, nici măcar nu am discutat despre asta aici. De fapt, toată ideea discuției noastre este că piața nu este capabilă să reglementeze aceste lucruri și este nevoie așadar de o discuție politică cu privire la ce este necesar în acest uh, sens. După părerea mea și a grupului nostru, măsurile trebuie să fie luate ca măsuri de uh, a preveni ca oamenii să își piardă locurile de muncă și pensiile uh, și așa mai departe. Acesta este sarcina noastră În rest, pot uh, sprijini ceea ce s-a spus. Uh, vom sprijini uh, raportorul și ceea ce a spus Robert este corect. În Germania, într-adevăr, au fost chiar socialdemocrații cei care au deschis piața pentru astfel de produse. Dar nu trebuie să facem acum o prelucrare psihanalitică a trecutului. Trebuie să vedem ce putem să uh, învățăm din asta și cum putem să acționăm în viitor. trebuie să vedem uh, ce părere are și doamna Merkel cu privire la asta, pentru că are posibil ar fi avut posibilitatea să facă altceva. Bun, să nu facem ca discuția să fie exclusiv uh, germană. Așadar, vânzările în lipsă neacoperite, fără prevalidare, sunt uh, tranzacții speculative, nu credem că se poate asigura ceva cu acestea. Din câte știu eu, volumul acestora este, face, este o cantitate considerabilă din uh, bugetul american. A, au dus așadar, uh, au fost o parte importantă a um, bulei uh, din Statele Unite. Așadar, trebuie să clarificăm ce funcționează și ce nu, așadar sprijinim până una alta linia uh, oferite de Pascal Canfin și aș vrea să spun asta foarte clar. Vom lucra în mod constructiv împreună cu raportorul. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Jean-Paul Gozes. Mulțumesc, doamna președintă. cred că datorită simțului tehnic al lui Pascal am făcut o treabă excelentă pe acest uh, subiect. Cred că Marcus a pus uh, întrebarea foarte bună și care îmi permite să dau un mic răspuns. În primul rând, că în grupul nostru politic vorbim de economie socială de piață uh, și spunem economie socială nu degeaba. Trebuie să ținem cont de acest aspect social al economiei de piață și întrebarea care se pune este care trebuie să fie uh, locul uh, finanței, uh, sistemului financiar, ce instrumente trebuie să avem pentru a reglementa acest domeniu? Astea, astea sunt întrebări fundamentale și uh, ar fi să ne aruncăm cu praf în ochi dacă nu am înțelege că această criză nici nu s-a terminat și nici nu am determinat foarte clar uh, uh, sursele și am uh, pune în pericol locuri de muncă dacă am considerat că totul a trecut și gata, acum uh, nu mai sunt probleme și putem să ne uh, imersăm într-o atitudine foarte tehnicistă. În ce privește directiva pe care o va vota Parlamentul, trebuie să spun că după 13 luni de Uh, negocieri pe directiva AIFM cu lobiști, cu tehnicieni, cu politicieni. Uh, eu cred că acum trebuie să avem o poziție politică. Nu ne va ajuta la nimic să intrăm în toate detaliile tehnice de reglementare dacă n-am ști care sunt obiectivele profunde care trebuie să fie ale noastre. Și uh, dacă vrem ca noi să fim utili, trebuie să ne fixăm obiectivele și să ne asigurăm că ele sunt respectate și sigur după aceea detaliile pot să fie uh, sugerate așa cum o face comisia și utilizate. M-aș întoarce spre către Ole Schmidt și să spun că mă întâlnesc cu cetățenii la fiecare sfârșit de săptămână în diversele departamente din Od uh, Normandie și Bas Normandie și ei îmi pun întrebări. Sunt oameni simpli, sunt cetățeni agricultori, uh, meșteșugari, muncitori și ei îmi pun întrebări. Sigur că nu îmi pun întrebări foarte tehnice despre vânzarea în lipsă sau vânzarea în lipsă fără prevalidare. Dar mă întreabă, ce faceți la nivel european ca să evitați că se mai repetă o criză economică și că vedem că se perpetuează situații indecente sau anormale. Asta vor să știe și asta e treaba noastră. Și cum a spus excelentul comisar Michel Barnier, prin intermediul uh, acestor uh, regulamente am definit cadrul și am pus prima cărămidă uh, de regulamentul AIFM și am văzut cât de greu s-a întâmplat asta. Pentru că, așa cum spunea colegul Robert, aici nu e o problemă de suveranitate națională, raport între autoritățile europene sau naționale. Când spun asta, uh, Uh, președinției Belgiei îmi spun că e vorba de supervizare și că în, spate, dar în spatele acestei chestiuni sunt banii și banii sunt necesari pentru funcționarea economiei. Nimeni nu spune să distrugem industria financiară. Vrem doar ca această industrie și acest sector financiar să-și facă treaba, să favorizeze economia, dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și cred că important este, și în felul acesta răspund și la întrebarea lui Marcus, din punct de vedere politic important este să știm ce vrem să facem, până unde vrem să mergem și dacă reușim asta, ne-am făcut treaba de parlamentari. Președintele, mulțumesc, Artus. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vroiam doar să fac un comentariu în ce privește uh, vânzarea în lipsă uh, fără prevalidare și din motive doar speculative. Vorbind venit din, Lituania, din Letonia, o țară unde de 50 de ani uh, sovieticii ne explicau cum speculația e ceva rău, uh, eu cam reacționez uh, rău la acest cuvânt. Speculația este peste tot în jurul nostru. Și cineva care investește bani într-un fond de pensii speculează că oamenii care administrează acel fond vor fi deștepți și el va face bani la sfârșitul lui. Uh, la sfârșitul vieții lui uh, profesionale. Fermierii speculează că la sfârșitul anului condițiile agricole și uh, climatice vor fi potrivite ca ei, și în felul acesta ei vor câștiga, câștiga bani. La fel, ei speculează care va fi prețul unui anumit produs agricol în următorii 1, 2 sau 3 ani. Așadar, cu toții speculăm tot timpul și cred că discuția n-ar trebui să se concentreze pe speculație și pe uh, vânzare în lipsă ca niște lucruri rele uh, a priori, pentru că asta ne-ar duce pe nisipuri mișcătoare. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe problemele sistemice, dacă ele există, pe care le creează vânzarea în lipsă piețelor. Și dacă introducem un regulament, dacă aprobăm un regulament, uh, ce trebuie, cu ce trebuie să se uh, ocupe? În primul rând, să se ocupe cu in, uh, in, interzicerea speculației, pentru că asta ar însemna să interzicem și agricultura, să o considerăm un uh, aspect uh, negativ. Deci nu putem da verdicte de acest gen, dar ar trebui să susținem foarte serios și să examinăm foarte serios care sunt implicațiile de sistem și dacă acestea sunt detrimentale, negative pentru sistem sau pur și simplu avem o atitudine politică și vedem că electoratul ne cere să facem ceva acum și atunci uh, facem. Pentru că sună rău uh, uh, short selling-ul fără prevalidare sună nevirtuos deci trebuie să măsurăm cu multă atenție. Nu sunt nici de o parte, nici de cealaltă confruntării, dar cred că ar trebui să considerăm problema la rece, tehnic și să lăsăm la o parte eh, argumentele emoționale, pentru că adminteri eh, cred că intrăm pe o pantă foarte periculoasă. Mulțumesc, spune doamna președinte. Sunt și eu pe lista de vorbitori și apoi dăm din nou cuvântul comisiei și apoi din nou raporturile. Salut uh, uh, ce a spus raportorul că va aborda lucrurile într-un mod inteligent și va examina faptele și cele mai bune practici uh, pentru a vedea ce sisteme de control sunt implementate. Mult, câțiva colegi au menționat deja directiva AIFM și putem să vedem că aceasta se că uh, țările care sunt cele mai uh, care au cel mai mic, cel mai slab control al hedge fundurilor și al uh, distrugerii de active au fost cele care sunt acum cele mai preocupate de reglementarea acestor subiecte și tocmai aceste țări n-au avut niciun fel de clauze de publicare pentru uh, prevederi și pentru structura de acționare a companiei și asta a favorizat înrăutățirea lucrurilor. Totuși, înainte să aruncăm copilul odată cu apa din, uh, din uh, ligian, haideți să, poate ar fi o idee bună să încercăm să distingem între niște procese care sunt negative și procese care sunt utile pieței. Să nu uităm că piețele sunt un uh, stăpân dur și Uh, putem reglementa, putem da legi ca să corectăm niște rele evidente. Uneori s-a făcut asta, unde, uneori nu s-a făcut, dar nu putem da legi care să uh, elimine disciplina pieței numai pentru că nu ne place nouă uneori și că e un pic uh, strictă. Și cum au spus mulți oameni, vânzările în lipsă au fost una dintre modalitățile prin care uh, s-au uh, manifestat cele mai negative consecințe. Un alt lucru, uh, vreau să mă refer la aceste CDS-uri neacoperite ale statelor suverane. Am discutat în contextul derivat, produselor derivate că există oameni care au un interes general la în, față de țara respectivă mai degrabă decât să fie deținători ai obligațiunilor țării respective. Cred că ar trebui uh, să recunoaștem că uh, acest interes ar putea fi manifestat altfel. Poate un uh, index uh, al produselor derivative, dar trebuie să fii nebun să crezi că uh, uh, prețul bondurilor nu va urma, prețul, nu va urma evoluțiile acestui index. Deci nu se poate deconecta o chestiune de alta. Nu se va putea face uh, această. Se va, nu se va putea tăia această legătură între prețul obligațiunii și CDS. Deci rata de împrumut tot va fi afectată și este inevitabil. Dacă o țară e considerată în general de către piețe ca nesigură, atunci ea oricum va plăti mai mult și oamenii trebuie să aibă o modalitate prin care să poată să-și asigure uh, riscurile. Deci trebuie să, fim, uh, să avem uh, grijă atunci când vorbim de interesul într-un CDS neacoperit Aici putem avea o problemă, pentru că s-ar putea să fie dificil să distingi între ce este legitim, ce e interes legitim și justificat și ce nu. Însă înainte să uh, șarjăm și să spunem că aceste uh, lucruri ar trebui interzise, ar trebui să aflăm mai mult despre cum sunt realmente folosite acestea și multe lucruri uh, care s-au spus în legătură cu CDS-urile uh, neacoperite nu sunt susținute de cifrele pe care le primim acum de la depozitari. Haideți să fim sinceri, a fost foarte frumos, o atitudine foarte populistă, mulți oameni au, uh, s-au, ocupat, s-au uh, bucurat de acoperire mediatică dând astfel de declarații, dar multe au fost niște prostii și de asta acum vreau să mă întorc către reprezentantul Comisiei, doamna Valența. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost uh, bucuroasă să văd că această propunere stârnește astfel de dezbatere. Cred că trebuie să răspund la trei întrebări aici. Prima este cum a apărut această problemă? Uh, cum a apărut acest regulament? Trebuie să spun că nu a fost o reacție uh, impulsivă a Comisiei. Dezbaterea a început în 2008, știți acest lucru. Am cerut autorităților de reglementare să vină cu o soluție comună, pentru că existau uh, nepotriviri între uh, legile din diferitele țări și, pe de altă parte, autoritățile de reglementare din alte jurisdicții, mai, jurisdicții, mai ales din Statele Unite, uh, aveau o atitudine mult mai drastică. Deci dezbaterea nu este nouă. Sigur, dezbaterea s-a intensificat uh, primăvara trecută și trebuie să accept că ce s-a spus aici, că situația a fost destul de rea și nu doar în țări mici, ci și în țări mai mari pentru că aseturile toxice, activele toxice s-au răspândit peste tot în Europa. Așadar, uh, în acel moment au existat anumite acțiuni din partea unor state membre și plângeri în legătură cu aceste acțiuni din partea altor state membre. Așadar, Comisia a trebuit să ia inițiativa și să reglementeze și uh, am luat date de la Comisia uh, Autorităților Mobiliare Europene și din alte surse, dar Propunerea nu s-a bazat doar pe raportul acestora și pe raportul ESMA. Am folosit și studii academice și procedura de consultare publică și toate astea s-au făcut în mai puțin de 4-5 luni. Așadar, vorbim de un proces care are o anumită istorie. Sigur, înțelegem că este o problemă urgentă. Suntem foarte bucuroși să aflăm că această instituție dorește să, să uh, treacă la treabă foarte repede pentru că trebuie să dăm un mesaj clar lumii în legătură cu statutul piețelor acum. A doua întrebare, avem nevoie de toate aceste lucruri? Răspunsul meu este da, sigur că avem nevoie. Dacă vă uitați la detaliile tehnice ale acestei propuneri, ea are trei stâlpi, ca să spun așa. Primul e transparența, al doilea uh, plasele de siguranță și al treilea se referă la aspectele de uh, urgență, situațiile de urgență. În ce privește transparența, acesta e mai mult decât necesar, aș spune. Când am început discuțiile cu autoritățile de reglementare, am avut întrebarea cine a fost mai întâi, găina sau oul. Oamenii spuneau că nu avem suficiente dovezi în legătură cu ce se întâmplă pe piețele noastre pentru că nu obținem informațiile și, pe de altă parte, nu doreau să meargă mai departe de asta pentru că nu existau dovezi. Deci, cumva, eram într-un cerc vicios și a trebuit să le oferim uh, niște instrumente ca să adune aceste date, aceste dovezi. În același timp, nu am vrut să facem asta într-o abordare pas cu pas. Am considerat că ar trebui să venim cu o propunere completă, pentru că un, sim, un simplu regim de transparență nu ar fi enough n-ar fi suficient și de aceea am introdus uh, conceptul de plase de siguranță în aceste proceduri și nevoia de acțiuni uh, coordonate și am introdus și procedurile de urgență. Am uh, introdus posibilitatea restricțiilor și interdicțiilor și de asemenea în ce privește declarațiile publice pentru uh, CDS-urile corporate există posibilitate de declarare a acestor uh, CDS-uri corporate și peste toate acestea rolul cheie pe care îl joacă ESMA pentru că noi considerăm că dacă luăm capacitatea de coordonare a ESMA atunci totul își pierde sensul dacă dăm posibilitatea statelor membre să acționeze unilateral. Noi credem că aici nu e o problemă de subsidiaritate Aici e nevoie de coordonare, pentru că suntem o piață internă. Și, nu în cele din urmă, are această propunere, atinge echilibrul necesar. Cred că în ce privește principalele mesaje și principalele prevederi și apoi în ce privește calibrarea uh, pragurilor după cum ați văzut, pragurile au fost determinate drept critice de către autoritățile de, de reglementare. Noi am considerat că ei sunt cei care ar trebui să ne spună unde să stabilim aceste praguri, dar dacă cineva are altă părere, suntem dispuși să discutăm. În ce privește raportarea, la fel, aceea situație, la fel și în ce privește alte condiții de uh, uh, implementare a acestor uh, reglementări. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia, Pascal. Da, uh, mulțumesc tuturor uh, intervenienților pentru că au uh, invocat o serie de puncte de la cele mai tehnice până la cele mai politice și filozofice. Nu o să reiau acum întreaga discuție, vreau doar să adaug un lucru pe care l-am să aprofundez un lucru pe care l-am menționat și în intervenția mea inițială și anume conceptul de market maker Uh, miza este că dacă avem o definiție foarte largă a acestui concept de market making, atunci uh, unii actori, o serie întreagă de actori de piață ar putea să facă operațiuni pe cont propriu și să există să apară o concurență între cei care au acest statut de market maker și uh, care le permite să acționeze într-un anumit fel pe piață și restul. Și cred că asta este miza acestui text de a avea o foarte bună definiție pentru a evita o distorsiune a concurenței loiale. Apoi, problema markingului uh, care a fost invocată adesea. Este clar că astăzi articolul uh, Comisiei pe acest subiect este unul extrem de important din propunerea Comisiei și este destul de limitat. Deci, uh, cred că mai e loc să precizăm mai bine lucrurile ca să știm exact la ce va servi acest concept, deci cine, cui se va trimite notificarea de Uh, marking uh, și în ce condiții. Deci cred că mai e nevoie de informații tehnice care să fie adăugate. Și ultimul punct, evident, pentru Ole Schmidt, sunt uh, surprins de fiecare dată când îi văd pe liberali luptându-se împotriva transparenței, pentru că asta cred că merge împotriva principiilor dumneavoastră fundamentale și până la urmă întrebarea este cine beneficiază de aceste uh, vânzări în lipsă uh, nevalidate, cine uh, profită și în detrimentul cui. E vorba de uh, operatorii pe termen scurt în detrimentul operatorilor pe termen lung. Eu vreau să apăr transparența și să apăr investitorii pe termen lung și nu pe investitorii pe termen scurt speculatori de pe piață. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Examinarea proiectului de raport cred că va fi pe 13 decembrie și termenul pentru amendamente apoi va fi 11 ianuarie, examinarea amendamentelor pe 1 februarie și votul în comisii pe 7 februarie și după aceea va intra la plenară. Așadar, raportorul dă din cap, este de acord cu acest uh, program, cu acest calendar. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Vă reamintesc doar că ultimul subiect va fi cel al agențiilor de uh, uh, rating de credit, dar până atunci aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de sprijin public. Și raportor este Artur Scriasni, Karins, care în acest moment vorbește cu cineva. Saed Iartă-mă, dar am nevoie ca domnul Karen să-și prezinte raportul, uh, uh, avizul. Sunteți la punctul numărul 5, domnule Karen. Voi fi succint pentru că cu toții obosim, bănuiesc. Vestea bună la acest raport este că avem numai 13 amendamente. <coughs> Așadar, voi încerca, pe scurt, fără a intra în toate detaliile, să vă prezint situația. Cred că amendamentele 4, 5 și 8 sunt amendamentele, amendamente foarte similare în spirit, care spun de fapt că atunci când statele membre funcționează și uh, agențiile de uh, credit la export uh, lucrează, e bine, acestea ar trebui să lucreze în uh, spirit și conform valorilor europene. Amendamentul 5, mă scuzați, spune vorbitorul, amendamentul 7 reia într-o proprie formulare amendamentul domnului Berman. Reia așadar prevederile generale ale acordului nu mi se pare că ar fi în vreo contradicție cu, te cu uh, spiritul uh, nostru. Amendamentul 9 uh, de a, de, o, de a ca Consiliul să raporteze anual, nu cred că ar trebui să fie o problemă. 10, 11, 12 și 13 sunt propuneri paralele din partea domnului Tremosa și a domnului Lambert, din partea verzilor acest lucru are de-a face cu transparența. Amândoi vor să se adauge la anexa 1, 1 măsurile uh, suplimentare cu privire la transparență, având în vedere discuția noastră generală cu privire la uh, transparență, nu văd de ce nu s-ar sprijini acest amendament. Însă am o întrebare către domnul Lambert. Dumnealui propune nu numai asta, ci și, în al doilea rând, amendamentul 12, și anume, companiile trebuie să publice uh, conturi financiare, balanțe financiare de la țară la țară care ar include uh, beneficiile și veni, uh, profiturile înainte și după taxare. Aici cred că s-ar putea ca efortul să fie prea mare și să fie costuri prea mari. Prea mari. În rest, uh, sprijin uh, aceste amendamente. Partea a doua a amendamentului 12, uh, aici sunt, uh, am o atitudine ezitantă. Vă mulțumesc! Domnul Berman. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, mulțumesc raportorului pentru comentariile făcute. am sunt liniștitoare. Îi înțeleg uh, alergia uh, la o piață care ar fi um, um, guvernată de prea multe reguli. Am fost corespondent în uh, Uniunea Sovietică timp de trei ani și înțeleg la ce se referă. Dar și piețele ar trebui să fie guvernate de niște reguli. Și se ar trebui să se ia în considerare obiectivele Uniunii Europene, trebuie să existe transparență. Cred că vom putea ajunge la un acord uh, foarte ușor mâine. Mulțumesc. Domnul Ramon. Mulțumesc, domnule Siclona. Un minut pentru a vă spune că sunt de acord cu intervenția raportorului. În sensul că suntem pe o poziție bună pentru a găsi un compromis între toate grupurile. În același timp, la amendamentul 12 al lui Philip Lambert, în a doua parte, aș adăuga că numai marile companii ar trebui să publice astfel de balanțe comerciale uh, pentru fiecare țară. Este foarte important să nu creștem costurile birocratice pentru IMM-uri. Filip nu este aici, dar am vorbit uh, cu el uh, înainte de reuniune și uh, a fost mai mult sau mai puțin de acord că nu trebuie să adăugăm costuri pentru IMM-uri. Și cred că această abordare transparentă nu este împotriva unei uh, abordări pro-afaceri. Dacă impunem această obligativitate numai firmelor mari, cred că ar putea să funcționeze. În ceea ce privește amendamentul 4 al lui Jürgen Clute, poate ar trebui schimbată terminologia. El folosește verbul shell. Poate ar fi mai bine să găsim o altă formulare și să spunem should take into account. Um, deci va lua în considerare principiile și standardele europene. Este important pentru că nu ar trebui să limităm posibilitatea companiilor europene de a exporta în întreaga lume. Celelalte amendamente cred că le putem uh, accepta. Cred că suntem deschiși uh, să găsim o soluție uh, cât se poate de rapid. Mulțumesc! Um, there doesn't seem to be another. I think we, we can discuss this uh, between the rapporteurs. Cred că putem discuta acest subiect între raportori. Okay, it looks like the other shadow Se pare că ceilalți raportori din umbră nu sunt prezenți. O problemă a fost că s-a propus acest program și ar fi întârziat amendamentele, dar asta este. Dacă doriți să trageți unele concluzii. Da, pe scurt, ne vom întâlni mâine, nu cred că vor exista probleme. Partea a doua amendamentului 12 a domnului Lambert, aici rămâne de văzut dacă vom avea un text uh, comun sau dacă se va vota. Voi discuta cu colegii mei astăzi și ne vom întâlni mâine. Nu cred că vor exista mari probleme. Mulțumesc. Bun, spune președintele. Vă amintesc că votul în Econ este pe 22 noiembrie. Votul în plen va fi cândva în ianuarie a anului viitor. Very good. Just in time. La fix ați venit. Următorul punct de pe ordinea de zi este modificarea regulamentului 1060 din 2009 privind agențiile de rating de credit. Domnul Gozes tocmai a venit. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că am un public foarte entuziast, dar e vina mea, pentru că de dimineață, din motive care n-au uh, ținut de mine, n-am putut să vin. Vă rog să mă iertați pentru acest lucru. Însă pedeapsa este a mea. Văd că mai sunt totuși deputați? Nu, nu mai este. Da, este domnul Clut. Ce bine că am grupul GUE de partea mea și v-am și pe dumneavoastră, domnule președinte. Foarte scurt voi vorbi. Am vrut să separ votul uh, de, care era prevăzut uh, pentru astăzi ca să, de restul discuției ca să pot uh, redacta bine amendamentele de compromis. Am lucrat cu toți raportorii din umbră, am preluat punctele esențiale din text, și să, am încercat să vedem dacă reușim să ajungem la acordul și la compromisul. Raportorul, și vedeți că vorbesc despre mine însumi la persoana a treia, era ca textul să preia aceste argumente și să ia o formă cât mai rapid. De aceea am separat problemele legate de supervizare care apar în textul comisiei pe care am lucrat de restul aspectelor care se leagă mai concret de agențiile de rating de credit. Uh, aspecte legate de datoriile suverane, de înființarea unei eventuale agenții europene sau unor agenții europene, toate acestea vor face subiectul uh, raportului în inițiativă al uh, eminentului coleg Wolf Klintz. Și Comisia în primul trimestru al 2011 va veni și cu alte informații pe această temă. Punctele pe care le-am discutat aici se referă la punerea în aplicare a principiului supervizării europene, lucru pe care Parlamentul l-a obținut la negocierea regulamentului din 2009. Foarte repede vreau să mă refer la punctele pe care avem poziții. În primul rând, clarificarea modului de utilizare a sistemului care permite unei agenții cu sediul și înregistrată în Uniunea Europeană să Uh, certifice o notație emisă într-o țară terță, să avalizeze o astfel de notare de credit. Acest lucru respectă spiritul legiuitorului și simte pentru că am fost raportor pe această temă. E vorba de de agențiile de rating și de ratingurile emise în țări care nu aparțin Uniunii Europene. Ar fi aici, practic, să existe două perioade. O primă perioadă în care agențiile să poată avaliza uh, notațiile date de agenții uh, surori de obicei, pentru că știți că sunt trei mari agenții în toată lumea. A doua perioadă după 7 iunie 2011 ar urma ca aceste ratinguri să poată fi luate în considerare doar dacă respectă anumite criterii agențiile. Și se pare că în ultima vreme s-au cam amestecat lucrurile și cred că ar fi bine să clarific puțin, să le clarific puțin. Acesta ar fi și scopul amendamentului de compromis. Apoi articolele 8a și 8b, adică punerea la dispoziție de informații necesare pentru emiterea de ratinguri. Aici sunt două texte care permit agențiilor care nu sunt uh, alese pentru a emite un rating să facă totuși un rating spontan. Acest lucru pare să permită o deschidere a concurenței și o pluralitate a ratingurilor. Textul este discutabil. Unele, unii spun că acest lucru s-a făcut și în Statele Unite și că nu a fost un succes, că n-a dus la rezultate bune. Însă noi nu l-am testat încă și, pragmatic vorbind, având în vedere că agențiile care funcționează în Statele Unite sunt aceleași din Europa, cred că ar fi bine să lăsăm în pace acest text al Comisiei și să facem o evaluare a textului înainte de 1 iulie 2012 și să introducem o clauză de revizuire înainte de 1 iulie 2014 ca să vedem dacă aceste dispoziții, dacă aceste prevederi și-au îndeplinit într-adevăr obiectivele. Un alt punct, uh, autoritatea ESMA și prerogativele sale și faptul că unii spun că nu există decât trei mari agenții în lume, dar că există agenții mai mici în diferite țări. Și se spune că ESMA n-ar avea foarte mulți colaboratori și că ESMA nu ar putea să-și facă datoria și să lăsăm lucrurile la latitudinea, uh, la nivel național. Ori asta ar merge împotriva lucrurilor pe care le-am dorit de la bun început. Nu este cazul să lăsăm competența doar în mâinile autorităților naționale, indiferent care sunt acestea. Eu aș propune și am ajuns la un acord aici ca ESMA să poată delega anumite sarcini punctuale către autoritățile competente. De exemplu, uh, sarcini de inspecție, de verificare a îndeplinirii condițiilor și așa mai departe. Dacă îmi dați voie să fac o mică glumă, v-aș spune că unul dintre motivele, motivele blocajului este că autoritățile naționale spun da, foarte bine, uh, uh, să ne delegați niște sarcini, da, ne și plătiți pentru asta. Și iată cum ajungem la o problemă de repartizare a resurselor între ESMA și autoritățile naționale. Sper însă că aceasta va fi rezolvată. Un alt punct care cred că s-a rezolvat între timp este să vedem cine va avea competența să impună amenzi agențiilor de rating care încalcă regulamentul. Am avut senzația că la un moment dat Comisia ar fi dorit uh, să impună ea însă și amenziile, asta probabil din motive juridice, însă logic ar fi ca autoritatea de control să facă și sancțiunile. În prezent s-a ajuns uh, la concluzia că, într-adevăr, ESMA ar trebui să fie cea care aplică și amenziile. În ceea ce privește măsurile tranzitorii, cred că este important ca transferul de competențe uh, a uh, colegilor și autorităților naționale existente în prezent să se facă cât mai repede posibil, în mod realist. Cred că data fixată de comisie poate fi uh, reținută, 1 ianuarie 2011. Uh, așa, având în vedere totuși că nu este foarte probabil să se respecte această dată, poate ar fi bine să alegem o altă pe care să o putem și respecta. Garantarea autorităților de către autoritățile agențiilor de către autoritățile naționale uh, rămâne valabilă și agențiile care au fost uh, convenite de autoritățile naționale în baza dispozițiilor inițiale nu trebuie să refacă toate formalitățile. Ar fi bine ca ESMA să facă o verificare a tuturor agențiilor înainte de 1 iulie 2014 și în orice caz Rolul ESMA cu susținerea autorităților naționale pentru aceste anchete și verificări este tocmai să verifice periodic faptul că agențiile înregistrate îndeplinesc condițiile pe care le respectau și la înregistrare. Sigur că e foarte posibil ca în ziua înregistrării agenția să fie în perfectă regulă și apoi să își uh, reducă nivelul de securitate și de calitate. Acest lucru trebuie verificat. Iată, domnule președinte, Acestea sunt uh, punctele pe care am întocmit uh, amendamente de compromis. Vom uh, discuta aceste amendamente de compromis cel târziu la începutul săptămânii viitoare. Sigur că vă stau la dispoziție pentru discuții. Votul este prevăzut pentru 20 noiembrie la comisie și în plenara din Strasburg în decembrie. Noi, la Parlament, am, ne-am încheiat treaba. Sper că ne punem de acord și cu Consiliul pentru ca autoritatea juridică a ESMA să intre în vigoare cât mai curând posibil, după ce se înființează această autoritate la 1 ianuarie 2011. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Gozes. Doriți să interveniți, domnule Clut? Da. Ce pot să spun? Poate că ar fi mai bine să mergem la o cafea să discutăm despre aceste lucruri. N-am nimic de spus acum și legat de compromisuri. Sigur că putem să mai vorbim despre ele, însă, în principiu, sunt de acord cu ce ați spus. Mulțumesc. Bine. Înțeleg că veți uh, transmite colegilor aceste amendamente de compromis în curând, da? Bine, atunci reiau datele pe care le-a dat și domnul Gozes. 22 noiembrie vot în Econ, la Econ și plenara undeva în decembrie. Și am încheiat ședința de astăzi. Următoarea reuniune va avea loc pe 22 noiembrie. Vă rog să luați notă. Mulțumesc!